So, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sitzung ist wieder aufgenommen. Ședința se reia. Procesul verbal al ședinței de ieri și textele adoptate sunt disponibile. Există obiecții? Văd că nu. Prin urmare, procesul verbal este adoptat. Primul punct de pe ordinea de zi este dezbaterea